ale zilei și asta este, vă, propun, vă, vă propun uh, o provocare, dragi colegi, să le terminăm înainte de miezul nopții, să avem câte 10 minute pentru fiecare. Așadar, acum, pe ordinea de zi, o scurtă prezentare a raportului Busutil privind politica comună de emigrare pentru Europa, principii, acțiuni și instrumente. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Dacă ar trebui în două propoziții să rezum acest raport, aș zice așa. Parlamentul European, European este în favoarea unei noi politici comune de imigrare. În al doilea rând, Parlamentul nu dorește o politică fragmentată în ce privește imigrarea, ci dorește o politică coerentă, pentru că pentru că doar așa o, o politică în domeniul imigrării poate fi efectivă. O spun asta în lumina ultimelor cazuri. Uh, vorbim de o navă care recent a salvat peste 140 de pasageri în ape internaționale. Uh, este important și o arată și acest caz uh, de ce avem nevoie de o politică comună în domeniul imigrării. Prețul pe care trebuie să-l plătim uh, este prețul pe care îl plătim pentru, pentru că pur și simplu nu avem încă o, uh, o politică comună. Și prețul, de fapt, nu este altceva decât uh, fiecare cadavru care plutește în mare, care nu sunt acei oameni care nu au putut fi salvați, la care nu s-a intervenit. Da? Deci oameni mor în fiecare zi în fața noastră. Domnule președinte, uh, este rușinos faptul că o țară de 16 milioane dorește să uh, transfere prin legile să, sale răspundere, să transfere răspunderea pe o țară cu nici o jumătate de milion de uh, locuitori. Și la fel de rușinos este faptul că un ministru din Liga Nordului uh, a exploatat din punct de vedere politic această situație. Nu este acceptabil din punct de vedere actual o, un astfel de comportament. Eu, eu vreau să încurajez o cooperare și un dialog constructiv între ministrii maltezi și uh, italian pentru a găsi o soluție pentru această uh, navă și pentru, pentru intervenția care a fost uh, efectuată în cazul acestei nave. Trebuie să existe un respect pentru uh, lege, chiar dacă este vorba de legea junglei este foarte, este foarte ușor să transferi uh, responsabilitatea pe uh, umerii altuia, să arunci muța moartă în curtea vecinului și după aceea să arăți cu degetul. Nu, trebuie să avem nevoie de o politică comună, pentru că doar o politică comună va duce la o soluție. Știm că este dificil, dar se poate. În primul rând, în raportul meu spun că din cauza sistemului uh, actual, prin imigrare ilegală, sunt, uh, uh, se întâmplă foarte multe pierderi de vieți umane. Trebuie să existe și instrumente care astăzi sunt facultative și care trebuie să transformate în instrumente obligatorii. Trebuie să existe măsuri foarte clare privind statutul uh, uh, cetățenilor străini din țări terțe care uh, își au reședința momentană în Uniunea Europeană. Prin acordul cu state terțe trebuie să acoperim inclusiv acest domeniu al imigrării și mai departe, uh, agenția Frontex ar trebui să fie consolidată și împuternicită și mai mult, nu doar prin finanț, surse financiare, ci și prin competențe, astfel încât să poată lupta pe toate fronturile împotriva acestui fenomen. În încheiere, Vă spun, domnule comisar, că am încercat să găsesc un compromis în multe din punctele uh, litigioase. Uh, există însă un punct la care n-am ajuns la compromis din cauza uh, Um, uh, unei inițiative din partea uh, socialiștilor uh, și anume această chestiunea în cauză este cea privind dreptul votului străinilor la alegerile locale. De aceea, iată, veți găsi o formulare nouă pentru o versiune de compromis consolidată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei aș dori să îl felicit pe domnul Busutil pentru acest raport important. Raportul abordează o temă centrală în dezvoltarea ulterioară a Uniunii, și anume o politică comună a imigrației. După cum sublinează acest raport, Pactul pentru imigrație a adoptat de către Consiliul European anul trecut a dat un nou impuls politicii comune în legătură cu imigrația și azilul. Acum trebuie să ne asigurăm că angajamentele luate în acest pact sunt puse în aplicare. Săptăm- luna viitoare, Comisia va propune o mă- măsură prin care va fi posibilă monitorizarea implementării acestui pact prin rapoarte anuale ale Comisiei. Astfel se va structura dezbaterea în Consiliu în legătură cu uh, politicile de azil începând cu 2010. Definirea obiectivelor comune va fi urmărită în următorul program multianual care va fi adoptat în acest an sub președinția suedeză. Raportul Busutil acordă Comisiei anumite sugestii foarte bune pentru comunicarea comisiei care va fi adoptată înainte de această vară. Iau notă cu satisfacție de gradul mare de convergență în multe domenii în care raportul Busutil cere comisiei să acționeze. Deja comisia este angajată activ în aceste domenii, cum ar fi dezvoltarea anumitelor facilități pentru Uh, migrația temporară și circulară, colectarea uh, și analiza datelor, examinarea oportunităților, oportunităților de imigrație legală și al limitelor în imigrația ilegală. De asemenea, cooperarea cu statele terțe. Voi menționa și un domeniu în care domnul Busutil și-a exprimat preocuparea și anume problema solidarității între statele membre în domeniul imigrației. După cum ați spus, domnule Busutil, evenimentele recente din Mediterană au subliniat presiunile la care sunt supuse anumite state membre. Vă pot asigura, domnule Busutil, că Comisia este angajată în găsirea unor soluții pentru susținerea statelor membre care sunt sub presiuni migratorii. De exemplu, pot să numesc trei măsuri care au fost luate și care vor fi implementate în curând. Reglementarea regulamentului de la Dublin, care va fi modificat în așa fel încât să asigure transferul migranților eh, din statele membre sub presiune. Oficiul de susținere a azilului pentru migranți, care va fi înființat, și fonduri puse la dispoziția statelor membre pentru redistribuirea voluntară a imigranților.